se încheie. Dorim domnului comisar, care a rămas cu noi aici până la sfârșit. Următoarea ședință, mâine, vineri, 26 octombrie, de la 8.30 până la 11.30 și apoi de la 11.30 până la 1.30. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul web european. Această ședință este închisă. Noapte bună tuturor și președinta mulțumește și interpreților.